cunoscute. Președinția va rămâne la dispoziția dumneavoastră pentru orice schimburi de opinii care vor fi necesare. Vă mulțumesc încă o dată, doamna președintă, doamnelor și domnilor parlamentari. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult și eu. Și acum pot să vă anunț că am primit două proiecte de rezoluție, unul din partea grupului PPM S și D, grupul Renew și Vers și al doilea proiect de rezoluție din partea grupului ID. Dezbaterea se încheie aici și votul va avea loc mâine. Următoarea sesiune va avea loc uh, mâine, joi 19 septembrie, de la ora 9 dimineața până la 2 după masă și de la orele 15 până la orele 16 după masă Agenda a fost deja publicată, este disponibilă pe site-ul Parlamentului European. Prin urmare, sesiunea se suspendă acum. Vă mulțumesc și o seară plăcută tuturor!